we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and gentlemen. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, Poate că e mult să spunem, dar este o nouă eră în cooperarea noastră în ceea ce privește industriile creative. avem o discuție între Comisia de Cultură, Educație și Sport și Comisia pentru Industrie, Cercetare și Inovare, cercetare. Și venim acum cu un nou subiect legat de industriile creative. Avem acum cea de-a doua reuniune comună cu Comisia pentru Cultură. Vrem să facem un schimb de opinii în legătură cu cele 391 legate de raportul uh, pentru industriile creative. Salut uh, pe colegii de la Comisia pentru Cultură, în special pe doamna președinte, doamna Costa. Costa. O să vă dau ocazia să las cuvântul, să vorbiți mai mult decât mine. Domnule Eva coprezida această ședință. Îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte Buzek. Este o plăcere pentru mine să coprezidez această reuniune um, importantă. Dacă îmi permiteți să vorbesc în italiană, aș dori să vă spun că mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru colaborarea aceasta strânsă între comisiile noastre este vorba de o strategie care a fost pusă pe ordinea de zi. Este una oarecum inedită pentru că ne permite să colaborăm și să depășim uh, separările care se întâlnesc cu noi aici și putem să punem accentul pe câteva elemente. În primul rând, vrem să punem uh, în centrul strategiei um, Comisiei cultura, care nu apare în, acest, um, în această propunere. E un lucru regretabil pe continentul nostru. Noi dorim uh, ca cultura să fie orizontală în toate politicile noastre, pentru că dacă nu recunoaștem pe deplin valoarea culturii, adică acestor bunuri imateriale care suntem totuși la um, baza unor serii de avantaje tangibile, nu vom avea succes. Strategia aceasta se bazează pe o abordare inclusivă și această fără dimensiunea culturală nu putem vorbi despre o abordare durabilă și inclusivă. Încă un lucru foarte important este faptul că pentru noi cultura are o dublă dimensiune. Una, pe de-o parte, personală, de punere în valoare, dar pe de altă parte se leagă și de diversitatea culturală și de patrimoniul european. În plus, cultura este un element uh, foarte important în ceea ce privește inovarea tehnologică. Este și un element industrial. În contextul acestui raport, uh, care se bazează pe cartea vede și care vrea să meargă mai departe, vorbim despre 12 milioane de lucrători și între 5 și 7% din populația activă care este vizată sunt cifre foarte importante. În plus, există întrebări legate de dimensiunea um, acestei um, um industrii care este alcătuită din um, um, IMM-uri în mare parte. Deci trebuie să ne gândim foarte bine. Așadar să ne gândim pe interesul pe care îl are recunoașterea acestei forțe creative care stă la baza industriei europene, chiar dacă e vorba de industrii um, care nu um, stau neapărat la baza unor bunuri culturale. Deci avem o diferență între um, industria culturală și industria creativă. Aș dori de asemenea să le mulțumim colegilor Morgano și ele, precum și raportorilor din umbră, care au făcut o treabă deosebită. E adevărat că a fost o avalanșă întreagă de amendamente și știu că se încearcă pregătirea unor compromisuri. Astăzi o să ascultăm un schimb de opinii cu privire la aceste amendamente. Votul este prevăzut pe 10 noiembrie și după acesta vom avea ocazia cu siguranță să mergem mai departe. Vreau să mulțumesc de asemenea Comisiei DG Educație și Cultivă și DG Creștere, care au participat uh, activ la această dezbatere. Vă mulțumesc. Uh, vă dau, din, vă dau înapoi cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Îți mulțumesc, Silvia. Nu cred că vom avea o cooperare dificilă, pentru că suntem de acord cu privire la abordarea generală și uh, Știm că trebuie să împărtășim competențele. E foarte important. Avem 391 de amendamente. Sunt foarte multe, multă muncă pentru raportorii din umbră și uh, pentru găsirea de compromisuri. Am dori să avem un document, uh, o rezoluție a Parlamentului European care să fie coerentă și de substanță. Așa că uh, Așa cum spunea și Silvia, să punem în prim plan raportorii, care le voi da cuvântul. Aș dori să rog în primul rând pe domnul Luigi Morgano, care este raportor în numele Comisiei uh, pentru Cultură. Aveți 5 uh, minute fiecare raportor și ceilalți colegi nu mai mult de 3 minute, raportori din număr, adică. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor celor care au um, um, muncit alături de noi și mă refer aici la raportorii din umbră, dar sigur și la secretariat și uh, la liderii celor două um, comisii, pentru că a fost vorba de o voință politică împărtășită. Cred că este normal să spun că acest um, raport a suscitat un interes foarte mare. Spun acest lucru pentru că um, aceste industrii culturale și creative sunt foarte importante atât în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea în Uniunea Europeană și în statele membre ale acesteia și um, este important, sunt importante și pentru ocupare, mai ales în rândul tinerilor. E adevărat, amendamentele sunt multe, 391 și trebuie să mai adăugăm și cele care vin de la Comisia Jurii, cred că vreo 50 s-au votat în această dimineață. Sigur, noi uh, n-am putut uh, să le luăm în considerare acum, înainte să fie votate, dar de îndată ce le privim o să încercăm să ținem cont și de acestea. Ce vă pot spune acum despre amendamente? În primul rând, um, pot să vă spun că suntem foarte mulțumiți pentru că Marea parte a amendamentelor uh, înaintate de colegi sunt uh, subiecte pe care am fi vrut poate să le includem, dar n-am putut pentru că raportul avea cumva o limitare. Ne bucurăm că există aceste amendamente pentru că umplu cumva lacunele și aduc valoarea adăugată. Mulți uh, colegi, atât de la ITRE cât și de la CULT, au uh, confirmat încă o dată obiectivul politic uh, al acestei inițiative și este foarte important să ne asigurăm că există coerență peste tot. Vrem ca Uniunea Europeană să aibă o adevărată industrie politică pentru aceste industrii culturale și creative. Dacă vrem acest lucru, atunci uh, trebuie să avem o viziune pe termen lung. Trebuie să examinăm partea de finanțare și de protejare a acestor industrii. Acest lucru trebuie să facă parte integrantă din strategiile cheie ale Uniunii Europene. Știm cu toții că 90% dintre companiile care participă în acest sector au uh, mai puțin de nou angajați. Sunt practic uh, micro-întreprinderi de multe ori. Vorbim așadar de o mână de angajați uh, pentru fiecare întreprindere în parte. Acum, având în vedere că unele amendamente sunt destul de lungi și având în vedere că au fost așa de numeroase, vom încerca să, regrup, să le regrupăm în amendamente de compromis, astfel încât raportul să poată fi totuși ușor de citit și de folos să fie ușor de înțeles. Am trimis secretariatului și raportorilor din umbră propunerile noastre de Uh, compromis. Avem 33 uh, de proiecte de compromis, mai sunt și câteva pe care să vină, pentru că am vorbit și cu cei de la juri și um, în legătură cu votul lor. Mai sunt câteva chestiuni, cum ar fi drepturile de autor, care se încadrează în competențele Comisiei Jurii. Acum, sarcina mea și a domnului Eller este să facem de ce stăm putință să avem un document coerent, bine structurat și ușor de înțeles care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele stabilite. Vrem ca toate aceste inițiative să devină realitate, astfel încât să putem declanșa niște politici um, uh, potrivite, că de fapt asta ne propunem. Dacă ne uităm acum la conținut, am ținut cont de toate propunerile făcute pentru a completa câteva alineate. Mă refer la obiectivele strategice, cum ar fi educația și formarea, competențele antreprenoriale, apoi uceniciile și stagiile, drepturile de autor, accesul la fondurile EFSI și așa mai departe. Mă opresc aici, nu vreau să consum tot timpul uh, care mi-a fost alocat. De asemenea, am mai uh, primit, uh, am mai privit cu ochi buni niște amendamente pe care um, le-am văzut ca fiind potrivite și am mai uh, inclus niște subsecțiuni, cum ar fi condițiile de angajare și rolul femeilor, antreprenoare și așa mai departe. Mai sunt câteva amendamente pe care nu le putem accepta pentru că acestea sunt contrare ideii generale de politici. În plus, acesta ar fi dus la niște modificări semnificative ale documentului. V-am spus că am trimis secretariatului și raportorilor din umbră proiectul nostru de amendamente de compromis și ce am rugat raportorii din umbră este să consulte grupurile respective și să ne trimită comentariile. Am, avem de primit aceste documente până pe 14 octombrie. aceste se termenul pentru că astfel vom putea să le parcurgem și să vedem dacă nu cumva sunt și contra propunerii. Dorim ca cele două comisii, ITRE și CULT, să voteze marți pe 25 octombrie la Strasburg. O să votăm textul final, sper să meargă bine lucrurile și apoi trebuie doar să mai facem câteva finisări uh, ale textului. Sigur, aștept cu mare interes comentariile colegilor noștri pentru a vedea în ce direcție să mergem și dacă ne-am descurcat bine. Vă mulțumesc! Și în numele Comisiei ITRE am să dau cuvântul colegului nostru, Cristian Eller. Domnule președinte, domnule președinte, domnule președinte Costa, vă mulțumesc. Sunt perfect de acord cu cele spuse de domnul Morgano și nu am foarte multe de adăugat. Cred că ambele comisii sunt foarte prudente în modul în care tratează contribuțiile de la celelalte comisii. Sigur, vrem să consolidăm uh, educația și formarea. Cred că ne-am dat seama cu toții că vorbim aici despre viitor și despre faptul că e vorba și de, fi, de prezent aici, de fapt. Deci trebuie să începem să găsim uh, resurse și să vedem deja cum să realizăm lucrurile acum și cum să continuăm în viitor. Trebuie în special să colaborăm pe partea de finanțare și mai ales uh, în contextul revizuirii la mijlocul uh, perioadei și modul cum se va încadra cu cadrul financiar multianual. Deci vom sprijini orice inițiativă care însemna o sporire a fondurilor pentru Europa Creativă. și pentru mm, proiectul, programul uh, cadru nou. Apoi se mai pune și problema industriei creative. De fapt, cele două comisii uh, au făcut pași mari uh, în această direcție. Colegul Morgano este italian și liberal, uh, este mult mai elegant decât sunt eu ca german și știu că există o tendință de depunerea de, a amendamentelor care nu vizează conținutul, fondul, ci mai degrabă vor să pună sub semnul îndoielii principiile Uniunii Europene. Va trebui ca um, noi să respingem acest tip de amendamente. Nu putem să permitem ca fiecare raport să fie folosit ca ocazie pentru a pune sub semnul îndoielii um, principiile de bază ale Uniunii Europene. Este vorba de industrii importante, cum sunt uh, uh industria culturii, industria cinematografiei, a luxului. Avem Um, membrii ai um, culturii și în alte comisii și am făcut și o conferință cu sute de persoane, sute de participanți care reprezintă um, sectorul creației, au fost prezenți și de la LVMH, dar au fost și antreprenori de mică talie, care au, de exemplu, tipografii, dar am uh, constatat uh, că, într-adevăr, este un domeniu în care Europa chiar uh, are un rol lăudabil. Și trebuie să um, nu uităm că și Comisia, prin DG Growth, a reamintit că sectorul creativ reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare, poate chiar mai mult decât cel al automobilelor sau uh, al uh, medicamentelor. Și de asemenea, și uh, domnul Juncker, în discursul său privind starea Uniunii, a promovat aceste idei. Și a spus că sectorul cultural va deveni o prioritate în viitor pentru că reprezintă o ocazie economice, o economică importantă pe care Europa trebuie să o folosească. E totuși uh, un domeniu excepțional care uh, permite lucruri pe care altele nu le permit și uh, poate să ducă la um, dezvoltarea economică. Vreau să mulțumesc așadar coraportorilor, cu raportorului meu și uh, președinților care au permis uh, organizarea acestei reuniuni și vreau să-i mulțumesc în special doamnei Costa pentru că uh, am avut o colaborare foarte bună și asta într-o modalitate destul de nouă. Obiectivul pe care ne l-am fixat nu este votul din plenară, ci punerea în aplicare uh, efectivă. Acest lucru va ține de uh, răspunderea dumneavoastră. E vorba de Creative Europe, Europa Creativă și trebuie să se aloce un buget corespunzător pentru acest program la fel ca și pentru Orizont 2020. Vă mulțumim foarte mult, domnule Eller. Acum vreau să vă mulțumesc uh, amândurora pentru un exemplu foarte bun de cooperare și de deschidere deplină unul față de celălalt. Acum am să invit raportorii din umbră să ia cuvântul. O, fiecare grup politic în parte. Înțeleg că de la social și democrați ITRE îl avem pe raportorul din umbră Jose Blanco Lopez. Vă rog să luați cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru activitatea pe care au făcut-o cei doi coraportori și vreau să subliniez de asemenea, în primul rând, valoarea amendamentelor înaintate, care sigur a contribuit la îmbogățirea uh, și um, o valoare adăugată a raportului. Acest lucru se reflectă și în uh, compromisurile pe care lucrăm acum. Și legat de acest lucru vreau să mulțumesc pentru activitatea pe care o fac atât raportori, așa cum spuneam, precum și echipele lor, pentru că au făcut o muncă de sinteză excelentă. Și în acest sens vreau să laud în special compromisul, compromisul în legătură cu condițiile socio-laborale ale lucrătorilor din industrie culturale și creative. Așa cum uh, am menționat la primul schimb de opinii, cred că această dimensiune, care nu fusese menționată în proiectul de raport și de aceea am adăugat amendamentele, uh, reprezintă o inițiativă bună. De asemenea, mă bucură propunerea de compromis în care se recunoaște precaritatea legată de condițiile contractuale în acest sector și se sprijină o solicitare către Comisie, astfel încât acesta să prezinte un pachet legislativ ambițios legat de mobilitate care să propună o serie de soluții potrivite pentru problemele legate de mobilitate în interiorul Uniunii, pentru lucrătorii din industriile culturale și creative și care să faciliteze procedurile de viză pentru schimburile cu state terțe, garantând respectarea respectarea normelor sociale și de muncă. Și apoi statele membre trebuie, statele membre trebuie să se ceară să dezvolte și să aplice un cadru instituțional pentru dezvoltarea de activități artistice, mai ales când e vorba de contracte, securitate socială, asigurările medicale, impozitarea directă și indirectă și îndeplinirea normelor europene. De asemenea, ca să închei, cred că este necesar să se uh, contureze o serie de compromisuri legate de alte subiecte care sunt foarte importante, de exemplu remunerarea echitabilă a autorilor și a creatorilor, astfel încât să um, tratăm acest subiect al transferului de valori. Mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much. Mulțumesc pentru observații raportorul din umbra de la ECR, domnul Evgen Toșanovski. Dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Scuze din partea raportorului din umbra care n-a putut să veni Aș vrea să merg pe linia colegilor care la cuvântul și au subliniat importanța industriei creatoare. De fapt, e vorba despre artă vie despre care discutăm aici. Între paranteze, mama era pictoriță, deci am crescut în mediul creator, artistic. Dar arta este purtătoare a unui potențial economic în egală măsură, cu o istorie îndelungată în Europa. Și cred că în Europa această istorie e mai bogată decât oriunde în restul lumii. Harta nu este doar un mare impuls intelectual și ceva ce poate să-ți placă sau să nu-ți placă, ci are și multe atribute economice, mai ales pe viitor, uitându-ne în jurul nostru. În tot ce ne înconjoară, există un obiect de artă, orice element de design, indiferent ce face, păstrează un segment al acestei tradiții și e un purtător. Iată de ce consider că e atât de important să ne concentrăm pe o bună denumire, în primul rând. începând cu această denumire atât de dură, industria creatoare, cred că n-ar trebui să ne temem să admitem că în artă există și un conținut economic foarte important. Deci aștept cu interes o um, relatare într-un raport cât mai cuprinzător, care sunt convins că o să acopere și toate aspectele istorice ale Europei, aspecte care unesc statele membre. Mulțumim, domnule Toșenovski. Raportor din umbră din partea PPE. De data aceasta de la Comisia de Cultură. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, ca raportor din umbră de la PPE la Comisia pentru Cultură, aș vrea să-i mulțumesc domnului Morgano pentru cooperarea la acest raport în legătură cu o politică coerentă europeană în cultură și industrie creatoare. Suntem de acord cu toate compromisurile care permit ca și amendamentele noastre înaintate la Comisia de Cultură să se reflecte Și educația e un subiect important, ca și protejarea drepturilor intelectuale, a drepturilor de autor. Am și o întrebare legată de faptul că s-a lăsat deoparte compromisul legat de alinatul nou, legat de promovarea cooperării dintre sectoare. Din punctul nostru de vedere, mobilitatea e de mare importanță și am preferat ca această parte a textului <coughs> să fie menținută în raport. Mulțumesc. Ne bucurăm că avem majoritatea raportorilor din umbră de la diverse grupuri politice din comisii, dar unii lipsesc. Acum din partea ALDE de la Comisia ITRE. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În numele ALDE aș vrea să le mulțumesc celor doi raportori despre munca bună la acest dosar de până acum. Salut numeroasele amendamente și contribuții primite pentru raport. Toate acestea, propria contribuție se uh, concentrează pe provocările cu care se confruntă industria creatoare în uh, epoca digitală. Sectorul parcurge o transformare digitală semnificativă și trebuie să vedem că poate să profite pe deplin de pe urmele acestei transformări. Dezvoltarea de noi modele de afaceri, de platforme și instrumente novatoare digitale oferă noi posibilități pentru diseminarea conținutului cultural și noi forme de remunerație pentru artiști. Prin urmare, consider că acest raport ar trebui să se concentreze mult mai mult pe digitalizarea sectorului Deși consider, după cum a fost subliniat și de către raportor, că provocări tradiționale, cum ar fi condițiile cadru, educația, competențele sau finanțarea, nu sunt mai puțin importante, cu siguranță trebuie să ne concentrăm mai mult pe noile provocări care vin odată cu schimbările tehnologice. După cum s-a mai spus, deja de multe ori, industria culturală și creatoare joacă un rol major în economie și, prin urmare, trebuie să asigurăm că rămân în linia întâi a schimbărilor uh, globale și a inovării. Trebuie să le dăm artiștilor și creatorilor posibilitățile și instrumentele pentru a propune idei inovatoare, pentru a le transforma în proiecte de succes și companii bazate în Europa și care rămân cu sediul în Europa. E important să ne asigurăm că rezultatul acestui raport este acela care ar trebui să fie <clears throat> un um, semnal de alarmă pentru o factorii de decizie și nu doar uh, o colecție de <clears throat> idei uh, fără șanse de transpunere în realitate și îmi voi aduce contribuția la atingerea acestor obiective împreună cu dumneavoastră. Mulțumim, uh, stimată doamnă, pentru observații din partea grupului ALDE. Acum uh, trecem la verzi un raportor din umbră, Michel Raimond, de la Comisia ITRE și la Comisia pentru Cultură. O soluție foarte înțeleaptă. Dar astăzi, în această după-amiază, e înlocuit de domnul Maragal, din cât am înțeles, care reprezintă ambele comisii și nu doar pe verzi. Ce soluție eficientă? Domnule Maragal, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru plin la Comisia ITRE și supleant la Cultură. E și o dificultate pentru că am dat o dublă loialitate față de ITRE și cultură. Și acum o să vorbesc în spaniolă. Um, vamos a ver, yo creo que en fin, no, no pretendo sustituir al señor Raymond. Da, vreau să țin cont și de ce a spus domnul Raymond și pot să mai adaug și o observație personală. Cred că este foarte clar că acest raport încearcă să evidențieze faptul că avem o trazi, tradiție foarte clară în ceea ce privește politica culturală, ce vrem să spunem prin aceasta și ce spunem um, când zicem uh, politică industrială. Dar cred că până acum nu au fost relaționate cum trebuie. Când vorbim despre politică culturală, vorbim despre promovare, sprijin, ajutor. Când vorbim despre politică culturală, vorbim de eficiență, de investiții, de tehnologie, de tranziție energetică și așa mai departe. Acum, problema pe care vreau să o pun în acest raport este tocmai acest lucru. Cum să combinăm cele două direcții astfel încât să fie interesant la nivel european, nu doar uh, la nivel de state membre. Oricum, mi se pare că merită menționat faptul că raportul începe prin încercarea de a defini conceptul în sine, industriile culturale și creative, dar are nevoie de 10 rânduri ca să facă această definiție. Nu-i semn bun pentru că asta înseamnă că, evident, există o dificultate, o ambiguitate, nu se poate identifica conceptul. Iar această dificultate se traduce după aceea într-un alt lucru pe care spune pe bună dreptate raportul, și anume nevoia de a avea indicatori clari, statistici comparabile cu adevărat, pentru că există o diversitate foarte largă de definiție de la un stat la altul. Mi se pare că lumea nu vorbește despre același lucru când spune industrie culturale și creative. De aceea, mi se pare că uh, um, nu e un lucru foarte uh, prudent să folosești niște cifre mari, 7,5% din PIB-ul european um, în aceste industrie. Nu știu ce să spun, nu este foarte util, pentru că nu este o cifră precisă, nu este bine delimitată și nu mi se pare că servește la mare lucru. Deci cred că ar fi interesant să avem niște indicatori buni și niște statistici fiabile. Apoi, mai apare în raport uh, accesul la finanțare la nivel european. Și știm că bugetul european nu are resurse în acest sens și acum cu atât mai puțin. Așa că trebuie să folosim uh, în mod absolut uh, liniile bugetare modeste care sunt totuși uh, uh, orientate către acest sector. Trebuie să ne gândim la faptul că, având în vedere că nu e definit ca atare în termen de buget european, îngreunează accesul multor creatori la liniile care chiar există în unele programe, în Orizont 2020, COSME, Europa Creativă și așa mai departe. Deci nu e ușor să aibă acces și cred că ar fi bine să ne gândim uh, și noi și Comisia să lămurim lucrurile. Apoi, și închei cu aceasta, în raport, acest raport uh, se discută în același timp ca și directiva privind sectorul audiovizual. Eu cred că ar trebui să cerem să existe o complementaritate totală și o coerență totală între cele două, pentru că uh, este vorba de un raport din proprie inițiativă, o inițiativă parlamentară așadar, în care uh, spune tot felul de dorințe, ce nu noi să se întâmple, dar până la urmă vine și directiva cu caracterul său normativ și de reglementare care pune lucrurile la punct și s-ar putea ca cele două să nu coincidă total. Trebuie să ne gândim de asemenea la platformele de internet, uh, la programele digitale și să ținem cont și de fenomene cum ar fi pirateria, falsificarea și mai departe, care sunt de mare actualitate. Și trebuie de asemenea să discutăm și despre drepturile de autor care sunt uh, propuse din mai multe părți. Și apoi o altă viziune un pic mai uh, romantică. Acest sector al industriei creative și culturale este cumva ceea ce ne definește, ceea ce definește Europa. Asta creează imaginea Europei pentru noi la nivel intern, dar și pentru lumea întreagă. Așa că este important să ținem cont de acest lucru, de aceea trebuie să vorbim despre protecție, despre un sprijin real, astfel încât să demareze aceste industrii care ajută la conceptul de identitate culturală, care poate fi consolidat de ce nevoie să existe o protecție, să, să aibă și un caracter economic, să fie logic în acest punct, să nu fie vorba doar de ceva care se face cu subvenții publice, ci să fie vorba de o activitate care să fie profitabilă în viața noastră economică și socială. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumim. Stimate coleg, pentru reprezentarea atât de eficace a ambelor comisii. Acum colegul Kohlicek de la GUE e gata să facă același lucru, înlocuind pe Raul Ferreira și Martina Michels. Ca raportor din umbră, aveți cuvânt. Mulțumesc. Aș prefera să fac doar câteva observații în calitatea mea de cetățean al Cehiei. De meserie eram sticlar și o meserie în care arta și industria se îngemânează în mod fericit și am lucrat și în transporturi mult timp. Uitați-vă la aceste clădiri minunate legate de transporturi, cările de cale ferată, aeroporturile vapoare foarte frumoase. Toate fac parte din patrimoniul cultural. În secolul al XIX-lea, nicio clădire industrială majoră nu putea să um, se clădească fără contribuția unui arhitect. Uitați-vă la școala de artă Bauhaus, la lucrările care țin de artă, deși sunt clădiri industriale uriașe Vediți să vă uitați la ce s-a creat. Există foarte multe clădiri industriale în centrul uh, orașului, un uriaș hotel de blocuri de beton din centrul Pragă. E cultură, e industrie, arhitectură, e ceva care dă o importanță foarte mare locului în care e amplasat. La fel, dacă mergi pe autostradă din Cehia prin Germania și Franța, o să vedeți că podurile din fiecare țară au forme cu totul diferite. Uitați-vă la minunatele poduri dintre Danemarca și Suedia. Uitați-vă la stațiile de metrou, la tuneluri. Toate acestea sunt design industrial, dar uh, <clears throat> și cu conținut uh, cultural. Și în sectorul meu, al sticlăriei, în orice muzeu vizitați, o să vedeți diverse designuri de sticlă industrială, vechi sau noi. Și, pe de-o parte, acestea sunt obiecte industriale și, în același timp, sunt cel puțin parțial și obiecte de artă. Același lucru e valabil pentru industria porțelanului designul industrial, tocmai pentru că este la granița dintre industrie și artă, merită atenția noastră de plină. Fiecare stat îl apără într-o manieră proprie. Poți să-ți înregistrezi designul industrial, dar să nu ne hazardăm în acest domeniu care ține de alții. Deci industria culturală merge mână în mână, mai ales în Europa și mai ales în statele membre pe plan individual, pentru că suntem uniți în diversitate. Și exact această interfață între industrie și cultură, unde diversitatea e interesantă. Iată de ce. Să de multă, multă lume vine în Europa să cumpere obiecte de artă, să admire clădirile de aici. Nu neapărat catedrale sau teatre, ci și clădirile industriale despre care v-am vorbit, pentru că și ele merită să apară pe cărți ilustrate sau în albume. Deci cred că e foarte bine că există aceste întâlniri comune cu Comisia pentru Industrie și Cultură, că lucrăm împreună și sunt convins că vom sublinia specificitatea Uniunii Europene care adesea e necunoscută chiar pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumim, stimate colegi. sunteți atât de deschis că sunteți mai aproape de Comisia de Cultură decât de cea pentru industrie. Minunat. Deci șase grupuri politice prin raportorii din umbra au luat cuvântul în ultimele minute. Aceasta a fost prima parte a discuției și acum o să invit pe doamna copreședinte, doamna Costa, să preia conducerea ședinței. Așadar, doamna Perez a solicitat să intervină. Nu știu dacă mai există și alte intervenții. După aceea aș vrea să spun și eu câteva cuvinte și apoi din nou raportorii și comisii. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule președinte. Bravo celor două comisii care au reușit să aibă acest raport din proprie inițiativă. Eu cred că vine într-un moment extrem de oportun. Vorbește de cultură, dar vorbește mult și despre economie și, în fine, vorbește despre politici. Suntem într-un moment în care căutăm spații pentru a crea valoare în Europa și în domeniul cultural am identificat acest lucru clar de mult timp. E un domeniu în care în sânul Uniunii Europene e un uh, potențial de creație de valori neexploatat, prost sprijinit, absolut incredibil. Spun că e și o chestiune politică, pentru că eu cred că ne dăm seama cu toții în ce măsură, într-un moment în care, în fine, poate că folosesc vorbe mari, dar țin de mizele despre care e vorba aici, într-un moment în care globalizarea se lovește de o pierdere de sens pentru mulți dintre concetățeni și derive care întorc spatele acestei frumoase culturi menționate de mulți dintre antevorbitori în dezbatere, Uniunea Europeană nu se poate mulțumi, cum a făcut-o în ultimul mandat, cu o carte albă legate de industrie culturală și creatoare. Avem nevoie de acțiuni concrete. M am auzit unii colegi spunând că ar trebui să ne preocupăm de digitalizare, directiva drepturi de autor și așa mai departe. Sunt subiecte evocate în proiectul de raport, așa cum figurează, dar care nu trebuie să fie în centrul acestui raport. Scopul acest raport uh, e o perspectivă specifică de a identifica foarte bine domeniul despre care vorbim, industriile culturale și creatoare. Mult timp n-a fost atât de simplu, inclusiv pentru universul cultural să admită că poate să fie și o industrie și nu are nimic degradant, ci doar să se înscrie în condițiile de supraviețuire sau de sprijinire a ceea ce e cultura într-o economie modernă. Apoi, a doua perspectivă extrem de importantă, mi se pare mie, cel al, sau cea al finanțării pe plan european, vedem că această înlănțuire a nevoilor din industria culturală și creatoare impune să se țină cont de o economie cu totul aparte. Și spun aparte pentru că odată ce am spus industrie creatoare și culturală, iată ce am insistat mai întâi asupra definiției, e un univers extrem de larg, în care există diversități de profiluri, nu doar din cauza diverselor segmente culturale care ne adresăm, ci pentru că o super producție hollywoodiană, o colecție de modă, nu o să dau nume de creator de modă, dar ne gândim cu toții la unele nume, pictorul sau fotograful. Există niveluri sau scări cu toate diferite, dar toate aceste creațiile trebuie să fie sprijinite și Uniunea Europeană s-ar înșela dacă ar trece pe lângă acest potențial enorm. Așadar, mult succes coraportorilor și sper că pe această bază Comisia va putea să dea curs avizului și hotărârii Parlamentului European. Grație. Cred... Mulțumesc. Cred că nu mai sunt alte intervenții, așadar, dacă se poate, aș face două observații și eu. După aceea voi da cuvântul Comisiei Europene și raportorilor, în această ordine. Comisia Europeană intervine înaintea raportorilor. Aș dori să fac două observații și m-aș referi la unele dintre comentariile colegilor. Profitând de faptul că suntem aici în număr destul de mare, unii colegi au vorbit de claritatea cadrului, care include și sectorul audiovizual, printre altele. Dar, bineînțeles, faptul că avem activități de natură diferită uh, e ajutat de faptul că avem Carta Verde care descrie foarte clar fiecare industrie, fiecare domeniu. Bineînțeles, există o componentă culturală și una uh, creativă puternică, dar până la urmă important e că se creează bunuri și cele valoroase sunt cele cu un conținut uh, de drepturi intelectuale mari. Deci, e foarte important să nu amestecăm totul, să tratăm totul egal, chiar dacă există niște elemente de legătură. Această abordare transsectorială mi se pare esențială. De asemenea, salut abordarea raportorilor și poate că ne va oferi și Comisia Europeană ceva mai multe informații despre noul instrument financiar uh, pentru Europa Creativă, care este lansat, care începe acum să funcționeze, și despre Fondul European de Investiții. Pentru că În curând o să aflăm cine poate obține împrumuturi, care vor fi posibilitățile, astfel încât sistemul să fie mai adecvat la faptul că există toate aceste întreprinderi și această realitate a drepturilor de proprietate intelectuală. Cred însă că trebuie să avem o viziune mai cuprinzătoare. Domnul Maregal a vorbit despre acest lucru, a cerut Comisiei Europene să vorbească despre o politică industrială și una financiară care să țină seama de trăsăturile specifice ale acestor industrii. Mai avem și Orizont 2020, fondurile structurale, orașele inteligente și așa mai departe. Deci cred că trebuie să avem o privire de ansamblu, dar să nu pierdem din vedere nici trăsăturile specifice ale acestei industrii. Sper că nu vă deranjează că spun aceste lucruri, pentru că mi se par importante. Și eu sunt nepoata unui artist, creator, și m-am bucurat foarte tare când am auzit pe domnul Juncker spunând că artiștii sunt uh, cea mai mare bijuterie a coroanei. Și acum o să dau cuvântul uh, reprezentanților comisiei uh, de la DG, uh, directoratele care se ocupă de cultură, de uh, industriile creative și uh, DG Grow de asemenea. Mulțumesc! Doamnă președinte, vorbesc în numele Comisiei și vrem să mulțumim foarte tare ambilor raportori. Susținem foarte tare raportul și apelul dumneavoastră la un cadru de politică pe termen lung pentru industriile culturale și creative. În ceea ce privește amendamentele, suntem de asemenea foarte de acord cu propunerile făcute de cei doi coraportori și aș menționa numai câteva aspecte deja atinse și aș atrage atenția asupra inițiativelor derulate actualmente în comisie. Bineînțeles, știm că trebuie să se facă mai mult decât atât. În legătură cu educația, avem Erasmus Plus și avem alianțele pentru cunoștințe, în care cercetătorii, uh, artiștii pot conlucra. Avem uh, alianțele pentru competențe, un alt exemplu, Skills Alliances, în cadrul Erasmus Plus și în același timp lansăm o inițiativă destinată promovării competențelor tinerilor a, uh, și, în primul rând, a competențelor antreprenoriale. Avem o rețea de tineri uh, antreprenori creativi în uh, Europa și în restul lumii, în care încercăm să încurajăm uh, învățarea între egali și planuri de antrenare pentru tinerii care devin antreprenori. În legătură cu accesul echitabil pentru toată lumea, Faptul că nu avem un cadru de reglementare e foarte important. Pentru drepturile de autor, acestea ar trebui să continue să răsplătească creativitatea și să ofere stimulente în sensul inovării. E un lucru esențial, discutat acum însă într-un alt cadru. Da, bineînțeles, cooperarea transsectorială este esențială, mobilitatea artiștilor uh, întâmpină probleme, știm, Ah, suntem mulțumiți de propunerea domnului Eller de a crește finanțarea pentru Europa Creativă, bineînțeles. În legătură cu ce spunea doamna președinte, deja în 2012, când ah, împreună cu DG Grow și DG Enterprise de atunci am ah, lansat comunicarea pentru provocarea, promovarea industriilor creative, am subliniat cât de important e să avem strategii la diferite niveluri de guvernanță și uh, chiar în această dimineață ne-am întâlnit la evenimentul uh, organizat împreună cu colegii de la DG Grow cu reprezentanții regiunilor care vorbeau de uh, regiuni în cadrul uh, strategiilor de specializare inteligentă și despre industriile creative și am văzut că recomandările din 2012 au fost avute în vedere în mod foarte serios. Mai mult de 70 dintre regiuni au introdus um, industriile creative în strategiile de specializare inteligentă, ceea ce înseamnă că acum se implementează pe teren aceste lucruri. Și în încheiere, Aș spune că noi considerăm că pregătirea pentru anul uh, european al uh, patrimoniului cultural 2017 ar trebui să se înscrie în această abordare strategică de promovare a industriilor creative. Să nu uităm că patrimoniul cultural e una dintre industriile și domeniile creatoare. Și evident, anul acesta ne va ajuta să vedem că evaluarea patrimoniului cultural nu doar pentru societate, ci și pentru economie. Și aici suntem uh, pe aceeași lungime de undă cu colegii din comisie care vor aloca fonduri substanțiale din orizont 2020 și dimensiunii economice a patrimoniului cultural. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu siguranță anul patrimoniului uh, cultural va fi uh, o perspectivă pentru această, o bună strategie pentru, o bun prilej pentru această strategie. Domnul Corața. Mulțumesc. Așa cum s-a amintit, Comisia înțelege foarte bine care este importanța economică și strategică a domeniilor culturale și creative. Uh, ele ne pot ajuta să um, ne atingem primul obiectiv al Comisiei de creștere și crearea de locuri de muncă și prosperitate. Așa cum s-a spus, uh, ne ocupăm de trei piloni în special. Îmbunătățirea contextului normativ pentru a crea un mediu mai favorabil investițiilor, apoi utilizarea mai bună a fondurilor europene pentru a trage investiții în aceste sectoare și formarea acestea la baza competitivității sectorului. În ceea ce privește mediul legislativ, cadrul legislativ, știți că lucrăm la o revizuire a directivei privind punerea în aplicare product, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Știm că contrafacerea e o o epidemie care afectează economia noastră și alimentează economia gri și criminalitatea organizată și ne ocupăm și de platformele digitale. În pilonul 2, cum spunea și colega mea, chiar în această dimineață ne-am întâlnit, întâlnit cu mai mult de 200 reprezentanți ai regiunilor și ai industriilor creative pentru a lucra împreună pe platforma lansată de G Grow și G Regio și de ACT Uh, pentru uh, promovarea industrială. Încurajăm aici regiunile să folosească mai bine fondurile structurale și cel social pentru a atrage investiții private, inclusiv pentru a selecta proie proie proiecte care ar fi eligibile pentru finanțare din fondul Juncker sau uh, de către BEI. Suntem convinși că sectorul industriilor creative are potențial mare și deci ne angajăm uh, și suntem foarte devotați ca să lucrăm în acest sens. În legătură cu formarea, în încheiere, proiectul inițial pentru agenda pentru competențe a selecționat drept priorități și formarea interculturală, și pe cea legată de economia digitală, elemente cheie în domeniul industriilor culturale și creative. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Dau acum cuvântul celor doi coraportori. Domnul Elor, mai întâi. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și m-aș referi la intervențiile colegilor în legătură cu posibilitatea și provocările care ne așteaptă. Uh, în ultimii 15 ani uh, s-a fondat așa o industrie, o ramură nouă în industria automobilelor, designul industrial, Uh, adus în Germania de Paul Bragg uh, și iată, s-a îmbinat foarte bine cu dimensiunea tehnică prezentă în Germania. Astăzi, 30% din încasările um, uh, industriei automobilelor reprezintă prețul plătit pentru piese de schimb, pentru simplul motiv că nu e vorba în industria automobilelor de uh, drepturi asupra pieselor propuse, ci asupra proprietății intelectuale aferente, drepturile pentru design, pentru modelele industriale uh, sunt foarte importante. Reprezintă 30% din locurile de muncă din uh, uh, industria automobilelor. Deci se câștigă mai mult din drepturi, din desene industriale, decât din piese de schimb nu din partea tehnică a lucrurilor. Al doilea exemplu pe care l-aș da pentru posibilități și provocări, avem acum de 12 ori mai mult conținut uh, creativ pe internet uh, descărcat de pe platforme decât acum 10 ani. De 12 ori mai mult. E un potențial extraordinar pentru industria creativă. Totuși trebuie să spunem clar că platformele câștigă miliarde și veniturile creatorilor scad cum se poate să ai de 12 ori mai mult, să ai un rulaj atât de mare de conținut cultural și uh, câștigurile să rămână la platforme. Aici nu e vorba de ideologii economice de stânga sau de treaptă, ci de faptul că platformele spun nu trebuie să răspundem nimic, facem ce vrem, mm Uh, distribuim uh, opere uh, copiate, suntem neutri și putem păstra. Nu-și merită aceste miliarde, nu le pot câștiga fără a ajunge ceva și la creatori. Deci de 12 ori mai mult venit pentru platforme și tot mai puțin venituri pentru creatori. De aceea ar trebui să ne gândim împreună, să vedem dacă acest potențial nesfârșit care există, nu cumva ne scapă printre degete, pentru că e vorba de economie, de tehnologie digitală, care oferă posibilități incredibile pentru creatori, dar am văzut până la urmă că veniturile nu se duc la creatori, ci la platforme și de aceea trebuie să vedem cum facem uh, să protejăm uh, creatorii pentru că deocamdată uh, lucrurile nu funcționează deloc bine. Domnul Morganu, mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru toate intervențiile care s-au făcut și din partea raportorilor din umbră și a tuturor. Cred că se ilustrează clar cât de mult internet, uh, interes stârnește subiectul. Voiam doar să subliniez câteva dintre probleme și să ofer câteva răspunsuri. Dacă ar fi să sintetizăm discuția de astăzi. Am putea repeta ce spunea domnul Maregal. CCI simbolizează Europa în acest moment, adică industriile creatoare și culturale. Domnul Maregal a spus că faptul că a trebuit să folosim 10 rânduri pentru a scrie o definiție a acestor industrii ar putea să ne arate ce probleme ne așteaptă pe viitor. Eu cred că noi încercam să dăm cât mai mare precizie, cum zicea și domnul Eller, pentru că dacă nu includem tot ce trebuie, atunci s-ar putea să nu se poată accesa toată finanțarea disponibilă. E un subiect complicat și am vrut să ne asigurăm că lucrăm uh, cu foarte mare atenție. Bineînțeles, sunt repere importante, Carta Verde, UNESCO, datele pe care le avem uh, grație Comisiei Europene și activității sale. Și după cum știți, atunci când primim aceste date, ele fac minuni. Ne-au surprins și reacțiile celor care le-au aflat. Mi se pare că în propunerea de finanțare, în care tot vorbim de cadrul financiar uh, multianual, vorbim și de nevoia de a verifica programele și de a conecta Europa Creativă, fondurile structurale, Erasmus, um, Orizont 2020 și că trebuie să evaluăm și de să promovăm rolul specific al acestor industrii. Vrem să fim uh, concreți, să vorbim cât mai la obiect. Asta își propune raportul. Cineva menționa dimensiunea sectorului audiovizual și uh, rolul digitalizării. Cred că am făcut acest lucru. Am vorbit de tranziția digitală, de schimbarea de paradigmă digitală și de aceea industriile creative și culturale înlocuiesc acum produse de produse și lanțuri de producție tradiționale. După cum știți, un astfel de raport nu poate să acopere chiar tot. Vorbim însă și de noua directivă privind sectorul audiovizual și nu vrem să se meargă pe abordări diferite. E foarte important să ne asigurăm că avem consecvență și cred că e posibil, doamna Perez, Perez s-a pronunțat foarte clar atunci când a vorbit despre natura specifică a industriei. Am încercat să dăm o definiție, dar bineînțeles, nu întotdeauna e foarte ușor. S-a mai pus și problema remunerațiilor, cum să fie plătiți autorii, creatorii sau inventatorii și Comisia pentru Aspecte Juridice a votat 50 de amendamente. Așa că acum va trebui să le periem și pe acelea să vedem ce alte măsuri de protecție pot fi introduse. Iată de ce am venit cu această definiție și de ce am vorbit despre nevoia de a ține seama de drepturile de autor și de proprietate intelectuală și de aspectele economice. Să nu uitați, am votat raportul Caras privind cultura și industriile creative. Așa cum ne-a amintit și președintele, s-a făcut o trimitere la situația reală a industriilor culturale și creative. Cred că e un element esențial. De aceea, colegul nostru vorbea de nevoie de a proteja mai bine ceea ce avem. Avem aceste platforme și trebuie să ne gândim că e foarte important să protejăm drepturile de autor. Președinta, mulțumesc. Mulțumesc raportorilor și vreau să dau cuvântul președintelui, domnul Buzec, dar înainte de aceasta aș vrea să spun două lucruri. Vrem să avem o strategie coerentă, coerentă și cu alte uh, politici care se discută în acest moment, nu doar în comisia noastră. Mă refer aici la sectorul uh, audiovizual, unde avem o directivă, apoi exemplu, privind comerțul electronic și așa mai departe. Trebuie să înțelegem faptul că aceste industrie joacă un rol esențial în actualul val, lanț de valori și că ne trebuie o situație echitabilă, drepturi și obligații pe picior de egalitate. Vreau să vă reamintesc uh, calendarul. Va fi o întâlnire a raportorilor din umbră, care a fost anunțată de curând pentru a rezolva ce a mai rămas de lămurit uh, pe 25 octombrie la Strasburg. Secretariatul va trimite o listă de vot și apoi vor fi solicitările pentru voturile separate și pe părți până pe 7 noiembrie. Lista finală va fi trimisă înainte de votul care va avea loc în comisie pe 10 noiembrie. Aceasta este procedura pe care o vom urma. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și reprezentanților comisiei, precum și secretariatului celor două comisii ale noastre. Acum îi dau uh, cuvântul domnului președinte Dragi colegi, vreau să vă spun că a fost o discuție foarte interesantă. Vreau să mulțumesc doamnei Berez, o discuție foarte interesantă. Doamne Berez, avem o discuție despre sănătatea mobilă, M-Health, în 10 minute. Uneori sănătatea nu ar putea să fie mai uh, importantă decât cultura. Pare rău să spun. Ei, doamna Beres ne părăsește, dar Știți că avem și un aviz de la Iuri pe 18 și după aceea votul, așa, votul din plenară probabil că în decembrie, așa cum spunea și Silvia. Deci acesta ar fi calendarul nostru. Următoarea noastră reuniune va fi uh, joi 10 noiembrie la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție foarte interesantă dragi colegi de la Comisia ITRE, dar și dumneavoastră de la Cultură, sunteți invitați să participați la discuția noastră cu privire la sănătatea mobilă um, împreună cu Comisia pentru Mediu. Deci peste 10 minute, nu e o pauză prea lungă. Mulțumesc!